Hello to everybody. Bună dimineața tuturor. Cred că a venit momentul să începem. Bună dimineața din nou tuturor! Avem o dimineață destul de aglomerată astăzi avem reuniunea comisiei și avem reuniunea coordonatorilor apoi și avem niște estimați oaspeți alături de noi. Avem doi miniștri care au venit să vorbească în numele președinției. Le urez bun venit din capul locului. Acum trebuie să adoptăm ordinea de zi. Putem face asta? Aveți cumva sugestii sau obiecții? în ce privește ordinea de zi? Atunci, uh, agenda, ordinea de zi este adoptată. Comunicările președintei. Regimul lingvistic de astăzi este complet. Cred că asta ne va bucura pe toți. Acum trebuie să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din 10 iulie, 15 iulie și 18 iulie. Cred că le-ați primit prin e-mail, așa că știți despre ce este vorba. Le putem aproba? Voi considera că da. Acum intrăm în plinul ordinii de zi de astăzi. Le urez bun venit din nou aspeților noștri. Ministrul Ocupării, domnul Timo Haraka, ministrul muncii de altfel, și doamna ministră Kaisa Pekonen, Aino Kaisa Pekonen, doamna uh, ministru pentru afaceri sociale și sănătate. Bun venit în comisia noastră! Înainte de a da cuvântul domnilor miniștri, vreau să vă informez că foarte mulți membri acestei comisii și-au uh, uh, arătat interesul pentru a pune întrebări ministrilor. În primul rând vor lua cuvântul coordonatorii în prima rundă de întrebări. Avem aici numele din partea PP va vorbi domnul Denis Radke, din partea socialiștilor și democraților, doamna Gabi Bishop, din partea Renew, domnul Dragoș Puslaru, din partea verzilor, doamna Kira Peter Hansen. Din partea ID, domnul uh, France Jamet. Din partea ECR, doamna Elșbieta Rafalska și din partea GUE, domnul Nicolai Filumson. Sunteți prezenți toți? Nu! Verzi? Bună dimineața! Doamna Peter Hansen nu este aici, dar eu sunt co-coordonator uh, Catrin Langen-Zieben și o să vorbesc eu în numele ei. Se aprobă. Acum uh, voi da cuvântul. Nu, după ce intervin miniștrii, vom da cuvântul coordonatorilor și apoi răspunsurile se vor face împreună în calup. Și apoi a doua rundă de întrebări. Este vorba despre o listă foarte lungă de membri ai acestei comisii care doresc să adreseze întrebări și am anunțat deci timpul de vorbire. Coordonatorii trebuie să se încadreze în maxim două minute și vreau să dau cuvântul tuturor membrilor interesați. Așa că voi fi foarte strictă cu timpul. În primul și în primul rând însă, domnul Haraka are cuvântul. Kiitos, puheenjohtaja. Mulțumesc, bună dimineața! Stimați membri, aș dori să o felicit pe Um, doamna președinte a Comisiei și pe vicepreședinți pentru nominalizarea lor. Dorim să avem un dialog constructiv cu dumneavoastră. Pentru mine, mărturisesc că este un moment foarte important. E un moment oportun de a vorbi aici, pentru că eu am fost stagiar aici acum 25 de ani. Un sfert de secol chiar înainte ca Finlanda să se alăture Uniunii Europene. Nu, nu mi-aș fi putut închipui niciodată că aș avea onoarea să vă prezint uh, uh, programul președinției Finlandei în calitate de ministru. Situația acum e foarte diferită de cea din 95 sau din 2006. Suntem într-un fel de tranziție instituțională. Datorită președinției României mai sunt foarte puține dosare de prelucrat. Avem ocazia și chiar obligația de a face dezbateri cu noul Parlament European și cu noua Comisie și să hotărâm un program strategic pentru viitorul Uniunii. Și asta avem acum de făcut. Trebuie să dăm dovadă de leadership partajat și asta vor și cetățenii de la noi în aceste vremuri tulburi. Stimați eurodeputați, principalul nostru obiectiv se concretizează în cuvintele o Europa uh, sustenabilă, un viitor sustenabil. Noi dorim o tranziție rapidă către o, către o economie neutră din punct de vedere al climei, o, într-un mod sustenabil din punct de vedere social. Prioritatea noastră este întărirea domniei legii și statului de drept, o uniune competitivă și coezivă, um, calitatea de lider a Uniunii Europene în tranziția Uh, pentru a combate schimbările climatice și asigurarea securității cetățenilor. Dorim să creăm o uh, strategie uh, favorabilă incluziunii și durabilă. Uh, programul strategic pentru UE adoptat la summit uh, va fi continuat de către președinția finlandeză. Trebuie să uh, punem în aplicare prioritățile din acestea. De asemenea, justiția socială este foarte importantă pentru noi. În uh, domeniul ocupării, în, îmi cer scuze, în Consiliul pentru Ocupare din 8 iulie am uh, discutat despre tranziția către o economie neutră din punct de vedere a climei și impactul acesteia asupra, uh, asupra muncii. Trebuie să cooperăm astfel încât această tranziție să se întâmple rapid, echitabil uh, și um, fără un impact negativ asupra societății. Trebuie să adaptăm competențele astfel încât dialogul social să ducă la o ocupare mai mare și să găsim soluții echitabile pentru această tranziție. Companiile trebuie să adopte soluții digitale într-un mod sustenabil din punct de vedere social, Trebuie să actualizăm competențele forței de muncă pentru a avea o rată de ocupare foarte mare și pentru a uh, uh, putea să ne potrivim cu nevoile uh, companiilor în ceea ce privește um, competențele. Și aceste lucruri le-am discutat și la conferința din Helsinki cu privire la digitalizare și competențele digitale. De asemenea, Finlanda pune accent pe uh, șanse egale pentru, to- pentru toți. Este necesar acest lucru pentru dezvoltarea societății. Apar turbulențe acum în, în viața laborară, lucrurile se schimbă într-un ritm foarte accelerat, deci trebuie să găsim soluții pentru aceste noi schimbări astăzi. Condiții echitabile de muncă, Uh, acestea trebuie asigurate, nu vom permite exploatarea, nimeni nu va rămâne în urmă. După cum am spus, nu avem foarte multe dosare legislative, pentru că România, Austria uh, și celelalte președinții au făcut o treabă foarte bună și s-au găsit soluții uh, pentru propunerile legislative. Există o abordare parțială generală în ceea ce privește propunerea ESF+, și mai rămân câteva întrebări orizontale și legate de buget. Există și o abordare parțială generală cu privire la Fondul pentru Globalizare. Suntem pregătiți să începem trilogul pentru ambele fonduri împreună cu Parlamentul pentru a ajunge la o abordare generală în Consiliu companiile și lucrătorii acționează, activează în um, piețe globale. Anul acesta avem, uh, sărbătorim 100 de ani de la, de la crearea uh, declarației OIM și trebuie să sărbătorim acest lucru prin uh, creșterea standardelor internaționale, cooperare internațională și Trebuie să asigurăm faptul că lanțurile de, uh, internaționale de producție sunt echitabile și că și condițiile de muncă sunt uh, sustenabile. E foarte important acest lucru pentru lucrătorii europeni. Noi pregătim acum concluziile Consiliului cu privire la persoanele care au dificultăți în a găsi un loc de muncă. Trebuie să îmbunătățim egalitatea socială, să uh, îmbunătățim creșterea și să există o potrivire mai bună între cererea și oferta de muncă. Există în continuare uh, deficiențe în materie de competențe, mai ales competențele lingvistice și digitale. Aceste lucruri pot să fie atenuate creând noi posibilități de învățare și de angajare. De asemenea, vom discuta raportul Comisiei cu privire la posibilitatea de a uh, Uh, adopta măsuri prin majoritate calificată în ceea ce privește domeniul social, um, în ceea ce privește drepturile egale, uh, drepturile resortisanților din țările terțe și sisteme de participare pentru uh, angajatori. Dar deocamdată aceste transformări se fac prin unanimitate. De asemenea, pilonul pentru drepturile sociale și implementarea sa în Uniunea Europeană. Firește că acest lucru se face în conformitate cu prerogativele statelor membre și împreună cu Comisia și miniștrii muncii din statele membre uh, vom organiza o cină în decembrie, vom, organiza, vom uh, solicita inclusiv prezența CESEP Există câteva directive care trebuie să fie în continuare implementate în ceea ce privește dreptul muncii și vom uh, avea discuții cu privire la reformarea acestei legislații și la îmbunătățirea punerii în aplicare. De asemenea, vom avea o reuniune la Bratislava, um, unde este și Agenția Europeană pentru Muncă. Această agenție este esențială pentru a Uh, îmbunătăți drepturile lucrătorilor, putem lupta împotriva muncii la, pe piața pe muncii la negru, putem îmbunătăți coordonarea între ministere și dialogul social la nivel înalt. Vom asculta partenerii sociali și vom avea summitul social pe data de 16 octombrie și ne bucurăm foarte mult că putem invita și Parlamentul European acolo. Așadar, doamnă președinte, vă mulțumesc și aștept întrebările membrilor. Mulțumim și noi foarte mult, domnule ministru, pentru discursul dumneavoastră și pentru faptul că ați respectat timpul acordat. Doamnă ministru nu aveți cuvântul. Mulțumesc! Stimată doamnă președintă, stimați membrii ai Comisiei Emple, vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Este o adevărată plăcere să mă aflu aici astăzi alături de dumneavoastră și să avem un schimb de opinii ce privește președinția finlandeză și pentru îmbunătățirea dimensiunii sociale în Europa. Ne aflăm într-o perioadă de cooperare foarte rodnică și cu siguranță aceasta se va continua și după președinția noastră. Cooperarea ne va ajuta să construim o Uniune Europeană mai bună în care cetățenii au o viață mai bună decât înainte. Aceasta este sarcina noastră ca reprezentanței cetățenilor Succesul nostru este o condiție prealabilă pentru viitorul Uniunii Europene și pentru legitimitatea europeană. Colegul meu va vorbi despre prioritățile președinției finlandeze din punct de vedere al politicilor de ocupare și legislației uh, în ceea ce, privi, ce privește uh, piața muncii. Eu voi vorbi despre inițiativele din uh, portofoliul meu de ministru, Uh, adică sănătatea la locul de muncă și afacerile sociale. Pentru actualul guvern finlandez, bunăstarea cetățenilor este esențială. E cel mai important lucru. Uh, oamenii de rând sunt cei care beneficiază de pe urma programelor noastre de guvernare. Deci noi dorim durabilitate uh, din punct de vedere economic, ecologic și social. Uh, ne îmbunătățim, dorim să îmbunătățim uh, câțiva piloni esențial pentru a crea o fundație puternică pentru acțiunile noastre. Economia este pentru oameni și nu invers. Și când spun pilon, mă refer la competențe, la ocupare, la antreprenoriat și dorim să avem un standard de muncă cât se poate de înalt în Europa. În Finlanda um, există o astfel de situație, există sustenabilitate socială, Uh, riscurile sociale sunt reduse. E important să avem deci grijă de toată lumea. Trebuie să avem încredere că toată lumea este uh, este îngrijită. Dacă, de exemplu, cineva nu este destul de puternic sau uh, dacă a îmbătrânit, nici, sau dacă este tânăr, nimeni nu trebuie să fie exclus. Este important să fie susținute familiile cu copii, e important ca părinții să participe în mod uh, egal la îngrijirea copiilor. Trebuie de asemenea ca uh, și resursele naturale să fie folosite din ce în ce mai puțin. Valorile și obiectivele noastre uh, alimentează programul nostru uh, de președinție. Prioritățile noastre sunt valorile comune ale Uniunii Europene, statul de drept, o Uniune mai competitivă și mai coezivă din punct de vedere social, un, un rol întărit al Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice, de asemenea, dorim să asigurăm securitatea cetățenilor europeni într-un mod holistic. Și asta înseamnă că trebuie să aprofundăm dimensiunea socială a Europei. Și pe lângă politicile sociale, este foarte important să aprofundăm și uh, zonele în care este competentă Uniunea Europeană. Este foarte important ca Europa să promoveze bunăstarea cetățenilor europeni, în sens larg, prin politici economice, prin politici pentru piața internă. Aceasta se numește economia bunăstării. Aceasta se numește abordarea pe care tocmai v-am prezentat-o și este o prioritate a ministerului meu în timpul președinției finlandeze. Noi dorim ca această abordare să fie baza viitoarelor strategii europene, să fie următorul pas în dezvoltarea unei dimensiuni sociale a Europei. Economia bunăstării se bazează pe pilonul european al drepturilor sociale și susține de asemenea și o implementare eficace a acestui pilon. Conform tratatelor, Principalul obiectiv al Uniunii Europene este să promoveze bunăstarea europenilor. Adesea, însă, creșterea economică este obiectivul care prevalează. Și uităm că bunăstarea este rațiunea de a fi a Uniunii Europene. Totuși, creșterea economică și îmbunătățirea situației sociale nu se, uh, nu se exclud reciproc, ele sunt interdependente și se consolidează una pe cealaltă. Obiectivul este să creștem înțelegerea noastră cu privire la felul în care politicile sociale de bunăstare îmbunătățesc productivitatea, creșterea economică, uh, sustenabilitatea economică și socială. În același timp, dorim să ne asigurăm că nimeni nu este exclus în această lume în care lucrurile se schimbă atât de rapid și dorim să ne asigurăm că cetățenii se simt în siguranță și îngrijiți. O politică socială, funcțională, este baza dezvoltării durabile. Și trebuie ca creșterea economică să fie analizată și prin prisma uh, obiectivelor pentru dezvoltare durabilă pentru 2030. Aceasta trebuie să se bazeze pe bunăstarea oamenilor, să caute bunăstarea oamenilor și să nu se facă această creștere economică în detrimentul bunăstării. Trebuie să întărim dimensiunea socială și pentru asta nu avem nevoie de noi prerogative pentru Uniunea Europeană, nici măcar de noi structuri. Trebuie să folosim mai bine cele pe care le avem deja. De exemplu, trebuie ca accesul la sănătate uh, și la siguranță să fie îmbunătățit. Uh, de asemenea, trebuie îmbunătățit echilibrul de gen, egalitatea de gen, îmi cer scuze. Um, și vom avea Vom adopta consiliile, concluziile Consiliului în acest sens în Consiliul din octombrie și, de asemenea, și um, concluziile cu privire la bunăstarea economică și egalitatea de gen și uh, sănătate uh, și siguranță în, la Consiliul din decembrie. În octombrie vom avea o dezbatere politică cu privire la excluziunea în viața profesională, pentru că se face prea multă discriminare în momentul de față. Stimați eurodeputați, după cum a spus și domnul ministru Haraca, există, câte, există puține uh, dosare uh, legislative în lucru acum, dar există negocieri pe rol în ceea ce privește sistemele de asigurări sociale. Discuțiile se continuă după munca foarte bună pe care a făcut-o președinția română. Acesta este un dosar complex, foarte delicat, dar suntem pregătiți să continuăm negocierile odată ce aflăm care este poziția noului Parlament. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră și voi încerca să le răspund împreună, împreună cu colegul meu, în baza portofoliilor noastre. Thank you very much also for the timing, also for the <clears throat> information. Mulțumim, mulțumim pentru informații. Mulțumim și că ați respectat timpul alocat. Acum o să dau cuvântul coordonatorilor pentru întrebări. Cei șapte coordonatori au acum uh, cuvântul. Fiecare două minute, vă rugăm. O să încep cu PPE. Denis Radka. <clears throat> Frau Vorsitzende, sehr geehrte Minister, liebe Kollegen. Äh, ganz herzlichen Dank. Mulțumesc. Și mulțumim pentru că ne-ați dat aceste informații despre președinția finlandeză. Aș vrea să reacționez uh, la ceea ce spuneați în legătură cu consultarea partenerilor sociali. Vorbim acum la nivel european de o economie socială de piață, dar aceasta nu poate funcționa decât dacă există dialog social și parteneriat social. Dacă avem un parteneriat funcțional, lucrurile vor merge bine. Am și câteva întrebări. Președinția dumneavoastră vine la un moment delicat se va petrece un Brexit dur datorită faptului că a fost ales uh, Boris Johnson prim-ministru. Cum intenționați să vă pregătiți, să pregătiți Europa pentru a face față consecințelor unui astfel de uh, Brexit dur. Apoi avem uh, mai multe dosare deschise. Uh, discutăm despre Fondul uh, European uh, pentru Globalizare, de Fondul Social European. Sigur, va trebui să vedeți ce spune Parlamentul ca să vă faceți un plan. Iar bugetul menit să financeze aceste programe încă nu a fost stabilit. Și vreau să mai spun ceva. Schimbările climatice nu am discutat încă destul despre consecințele sociale ale acestor schimbări. Însă, deocamdată abordarea e destul de vagă. Trebuie să înțelege fenomenul în detaliu. Concetățenii mei sunt îngrijorați uh, în legătură cu pierderea locurilor de muncă, de exemplu. Care vor fi consecințele? Doamna Bishop, acum. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, uh împărtășit gândurile noastre vis-a-vis -vis de președinție. Vă urăm succes în următoarele luni și ne bucurăm foarte mult că ați spus pe primul plan uh, durabilitatea și dimensiunea socială. Ar fi foarte interesant să vedem ce înseamnă o societate durabilă, care este echitabilă și justă, care creează egalitate. Pentru că acesta, aceasta este noțiunea de bază uh, pe care trebuie să o dezbatem acum. Ce înseamnă o companie, o societate uh, durabilă? Cum ar trebui să funcționeze? Cum pot uh, participa lucrătorii, muncitorii la uh, creșterea bunăstării? Cum uh, ar putea să funcționeze? Cum să schimbăm, să consolidăm uh, dialogul social? Cum să consolidăm uh, negocierile colective care au fost slăbite în ultima vreme și de asemenea pilonul social. Ați menționat și cred că președinția dumneavoastră vine uh, la un moment uh, în care ne aflăm în tranziție. Avem nevoie de uh, consolidarea acestui pilon social, de consolidarea încrederii în societate. Aș vrea să știu, deci, care sunt planurile noastre concrete pentru uh, punerea în evidență a acestui pilon social și, de asemenea, în legătură cu digitalizarea, încă un lucru pe care l-a spus în centrul programului dumneavoastră. Cum putem, uh, din punct de vedere politic, să încurajăm acest uh, lucru. Cum putem să actualizăm în acest context al digitalizării drepturile uh, lucrătorilor și în legătură cu 883 vreau să știu care sunt așteptările dumneavoastră. Cum credeți că se va uh, încheia dezbaterea? O să dau cuvântul domnului Păslarul acum și se pregătește următorul vorbitor. Mulțumesc. În numele grupului Renew Europe uh, vreau, vrea să vă mulțumesc pentru prezența noastră aici astăzi și o să îmi exprim dorința să avem o bună cooperare. Grupul nostru, după cum spune și numele său, își propune să reînnoiască Europa. Credem într-o Europa unică, unită, fără uh, est sau vest și fără uh, o dimensiune verticală a societății, fără uh, lacune sociale. Ne dorim o societate inclusivă. Ne bazăm pe conceptele care stau la baza uh, ideii de uh, societate prosperă, de prosperitate socială. Credem că și piețele au rolul lor, dar și uh, dimensiunea socială e importantă. Um, foarte mulți tineri, um, 5,5 milioane de tineri în Europa Uh, nu își găsesc locuri de muncă. Suntem uh, de aceea interesați să vedem cum doriți uh, să implementați modelul de succes al Finlandei în Europa pentru a găsi locuri de muncă pentru tinerii noștri și cum doriți să Um, <clears throat> puneți în aplicare uh, pilonul social uh, european pentru uh, drepturile omului. Avem aici foarte multe lucruri de făcut încă. Mulțumesc și cred că o să colaborăm foarte bine. Doamna Catrin în zibă acum și doamna Franjome se pregătește. Mulțumesc. domnilor ministri, s-au făcut deja foarte multe observații pe marginea prezentărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru ele. Există trei uh, lucruri la care vreau să mă refer. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Toată lumea trebuie să poată participa, să aibă o viață activă din punct de vedere profesional, să aibă acces la educație, pregătire profesională și cu toate că foarte mulți tineri sunt bine pregătiți din punct de vedere teoretic, nu își găsesc un loc pe piața muncii. de aceea nu pot uh, să-și găsească independența, nu pot să trăiască independent, uh, se confruntă cu discriminări pe piața muncii, discriminări pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Și aceasta este o mare problemă. Există sărăcie în rândul copiilor. Există fenomenul uh, celor uh, care trăiesc uh, pe, pe străzi, pur și simplu, fără locuințe. Avem foarte multe probleme. Finlanda este un pionier, totuși, în, în domeniul politicilor sociale. Uh, are programe de sprijin pentru cei fără locuințe, V-aș întreba și uh, despre uh, programul pentru persoanele cu dizabilități. Uh, avem acum al cincilea uh, program pentru persoanele cu dizabilități pe care încercăm să-l punem în aplicare. Doamna Jean, domnul uh, ministri, am ascultat cu atenție ce ați spus, dar nu împărtășesc uh, părerile noastre. Există o falie între Uh, ambițiile dumneavoastră și realitate. Vorbiți despre un uh, viitor uh, durabil, dar um, există încă un dumping social, există migrație masivă, există exod al creierelor, iar majoritatea lucrătorilor europeni lucrează uh, în formula detașată, sunt, sunt lucrători uh, detașați și uh, această, acest fenomen al migrației interne face ca uh, lucrătorii locali să nu își mai găsească uh, locuri de muncă. iar țările de proveniență ale acestor uh, lucrători detașați uh, rămân uh, în sărăcie. Cum doriți să ne spuneți că aceasta este o prioritate? Pentru că spuneți că vreți o Europa a cunoașterii și a inovației, dar cum veți face asta dacă importăm în Europa materie cenușie și uh, absolvenții uh, de Oxford și Sorbona uh, nu reușesc să își găsească locuri de muncă. Liberalismul acesta și imigraționismul um, sunt departe de um, obiectivele despre care ne-ați vorbit. doamna Rafalka. Ministrów i można powiedzieć, że priorytet. Doamnelor, domnilor ministri, am ascultat cu atenție prioritățile pe care mi le-ați prezentat. Sunt nobile și convingătoare. O Europa cu o economie eficientă, durabilă. Întrebarea însă este când o să realizăm toate aceste lucruri? Când o să atingem aceste obiective? Suntem, cred, cu toții de acord cu aceste obiective generoase, dar cred că dezbaterea noastră este pe un plan mult prea uh, teoretic, general. Cum veți uh, încuraja dialogul social? Chiar și noi aici în Parlament avem probleme cu promovarea dialogului social. Și lucrurile diferă de la un stat membru la altul foarte mult. Doamna ministru vorbea despre probleme sociale, despre cei uh, care trăiesc uh, în sărăcie, despre șomajul în uh, rândul tinerilor, despre excluziune socială, despre problema schimbării Uh, demografice. Trăim până la urmă pe un continent uh, care îmbătrânește. Vom vorbiți despre servicii sociale. Despre ce fel de servicii sociale vorbiți? Uh, îngrijirea pentru bătrâni, îngrijirea pentru copii. Ce ar trebui să înțelegem prin termenul menționat de dumneavoastră, economia bunăstării? Cred că ar trebui să vorbim despre măsuri legislative foarte precise. Trebuie să ținem cont în același timp de faptul că apar mereu noi tehnologii, iar piața muncii este într-o continuă schimbare. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerație pentru um, a ajunge la ceea ce numeați noastră economia uh, prosperității. Wilumsen. Domnul Wilumsen, vă felicit pentru președinție. Um, știu că Finlanda e o țară frumoasă și prosperă uh, și uh, mulțumesc pentru uh, alianța pe care o avem cu stânga, cu alianța stângii finlandeze. După cum știți, colegii noștri um, socialiști din uh, țările europene se confruntă cu uh, discriminare, cu fenomenul de dumping social și sper că președinția dumneavoastră, așa cum și-a propus, va lucra pentru repararea acestor nedreptăți uh, apoi S-a discutat uh, despre um, o propunere legislativă de salariu minim la nivel european. În unele țări europene, din acest uh, salariu minim se poate trăi, dar în țările nordice uh, este mai greu de impus acest model din cauza um, slăbiciunii uh, sistemului de uh, negociere colectivă. Cum, cum propuneți să consolidați acest sistem de uh, negociere colectivă? Bun, acum o să dau cuvântul uh, oaspeților noștri pentru a răspunde întrebărilor și apoi uh, poate o să avem o nouă rundă de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări excelente care se referă la o multitudine de domenii. Înțeleg uh, că avem nevoie întotdeauna de elemente cât mai concrete, avem nevoie de inițiative concrete, însă haideți să nu uităm în ce situație ne aflăm. Încă nu avem nici măcar uh, alcătuirea definitivă a noi comisii la dispoziție. Trebuie să așteptăm și trebuie să vedem ce va face doamna van der Leyen și din uh, acest moment vom putea să discutăm de lucruri mai concrete. Cu toate acestea, haideți să profităm de situația în care ne aflăm actualmente. nu va trebui să trecem în revistă în mod detaliat întreaga legislație, va trebui doar să insistăm asupra principalelor obiective și a marilor priorități. Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu programul comisiei, a viitoarei comisii uh, și uh, să ne asigurăm că cele trei instituții uh, lucrează umăr la umăr. Domnule Ratche, întrebați cum anume, la modul concret, se poate garanta faptul că luptăm cu adevărat împotriva schimbărilor climatice, rămânând uh, echitabil de punct de vedere um, social. Aveți și un nume pentru asta în uh, Germania și aveți o comisie a schimbării climatice și e un lucru, cred, foarte bun. Există domenii care, într-adevăr, uh, pot fi considerate a fi periclitate. Trebuie să garantăm o anumită redistribuire cu alte cuvinte, trebuie să încercăm să garantăm o formare, uh, noi tipuri de pregătire, noi posibilități, noi șanse pentru cei care vor fi suferite pe urma schimbărilor care au loc și a tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Trebuie să garantăm o, sau noi posibilități pentru toți. Este limpede că toate astea trec prin uh, a acumularea unui, unor cunoștințe, unor competențe noi și acest lucru include inclusiv persoanele care suferă de dizabilități. Trebuie să garantăm noi posibilități de ocupare a forței de muncă pentru toată lumea. Actualmente elaborăm concluzii uh, la nivel de Consiliu tocmai pe această temă. Ele vor include toate categoriile de persoane, inclusiv cele mai vulnerabile de piața muncii, persoane tinere uh, sau vârstnice, uh, provenite din uh, migrații și așa mai departe. Există un potențial de angajabilitate foarte mare și este necesar ca aceste persoane să poată beneficia de un tratament uh, echitabil din punctul de vedere al uh, șanselor de pe piața muncii. Doamna Bischoff, dumneavoastră ați făcut referire la condițiile de pe piața muncii. Ați vorbit despre dialogul social, ați vorbit despre uh, diversele organizații sociale și noi insistăm uh, și în ceea ce ne privește la nivel de președinție a rezor convenții sociale și am organizat uh, un forum dedicat subiectului acestuia. În privința chestiunii mobilității lucrătorilor, nu există o propunere legislativă actuală în acest sens, însă aș insista asupra faptului că Agenția Europeană a Muncii își va demara lucrările în acest sens, vom avea o mai bună coordonare și o monitorizare mai atentă pe planul acesta, oferind un grad de protecție mai înalt pentru lucrători. Iată, doamnă președinte, cred că pot limita la aceste observații uh, pe marginea întrebărilor care mi-au fost puse, voi putea eventual să revin ulterior. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Doamna uh, Peconer, mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost interesate, foarte interesante și unor foarte precise. Sunt uh, chestiuni la care am reflectat, pot spune din start, uh, țin de chestiunile care intră în competența mea și aș reveni asupra unor aspecte din cele care au fost punctate de către coordonatori. Doamna Ursula von der Leyen, președinta noi în comisii, a pronunțat un discurs pe care l-am ascultat cu mare interes. Dumna ei s-a referit la bunăstare și la diferitele aspecte de sorginte socială pe care dorește să le consolideze în cadrul programului uh, domniei sale. Este o abordare care corespunde pe deplin ideii noastre uh, în ceea ce privește economia bunăstării doamna uh, van der Leyen a insistat asupra faptului că economia și ea va putea să uh, ameliore condițiile de viață și asta în uh, deservind cetățeanul și nu viceversa. Și trebuie să insistăm asupra acestei chestiuni, asupra bunăstării în general în economiile noastre. Am apreciat de asemenea tot ceea ce doamna comisar a spus cu privire la consolidarea egalității a făcut referire la implementarea pilonului drepturilor sociale și ne felicităm pentru acest uh, lucru. Acum suntem într-o etapă de expectativă. Vom dori să vedem care este compoziția noi în comisii și uh, să vedem care va fi programul și propunerile legislative. În ceea ce ne privește, vom sprijini acest efort în măsura posibilului pentru a garanta viitorul Europei și, de asemenea, credibilitatea acesteia. Vom încerca să insistăm în egală măsură și asupra ceea ce ține de uh, copii, de serviciile oferite acestora. Va trebui să insistăm asupra acestui lucru, dar va, va trebui să încercăm să înțelegem cu adevărat uh, ceea ce se va propune în acest sens. La noi toți copiii sunt acoperiți de sistemul de uh, asigurări sociale, de ține de educație, de îngrijiri uh, în domeniul sanitar și mai departe. Și la noi, trebuie să vă spun, lucrurile funcționează bine și nu putem decât să vă încurajăm să ne urmați modelul. Uh, Acum în ceea ce privește dezvoltarea dimensiunii sociale, în ceea ce privește economia bunăstării și pilonul de sociale, numeroși dintre dumneavoastră au insistat asupra acestor chestiuni și este limpede că ceea ce trebuie să facem este să încercăm să elaborăm anumite strategii pe plan european, astfel încât această idee a economiei bunăstării să se poată concretiza. De altfel, am prevăzut și o reuniune extraordinară pe marginea acestui subiect și momentan pot să vă spun că ideea începe să fie bine acceptată. În iulie am discutat despre asta în cadrul Consiliului și vom insista asupra subiectului acestuia și în luna octombrie. Inclusiv la nivelul concluziilor privind drepturile sociale în luna decembrie, care vor fi publicate în luna decembrie. Uh, Vom dezbate în egală măsură și uh, faptul că în Europa, de regulă, e nevoie de o mai bună luare în calcul a dimensiunii sociale la nivelul întregului spectru de politică, trebuie să o facem într-un mod însă mult mai organizat. În intervenția mea am pus accentul asupra faptului că exista o întreagă de provocări la nivel sociale din țele noastre, excluziune, marginalizare, problema migraționistă, problema minorităților etnice și așa mai departe. Sunt uh, tot felul de provocări care trebuie să fie tratate pentru a ne asigura că toți cetățenii sunt acoperiți pe plan social. Este un element esențial în contextul uh, acestui concept al economiei bunăstării. Creșterea economică trebuie să beneficieze, să fie în beneficiul tuturor, în mod durabil, trebuie să aducă o contribuție reală la bunăstarea uh, întregii societăți. Și asta trebuie să o putem garanta printr-o politică sanitară, uh, printr-o politică în materie de educație corespunzătoare chit că se știe că asta ține până la urmă de competența fiecărui stat membru în parte. Nu putem decât să sperăm că toate statele membre vor uh, face eforturi uh, corespunzătoare pentru a garanta drepturi sociale echitabile pentru toți cetățenii în care locuiesc pe teritoriile lor. Se știe că îngrijirile sanitare la modul general și serviciile sociale uh, Uh, sunt uh, în plină reformă într-o serie întreagă de state membre, există anumite limite care trebuie să ne fie mereu un vizor, însă nu putem tolera uh, discriminările și tot ceea ce ține de drepturile minorităților, a diverselor categorii de populație. Trebuie să ne aplecăm asupra acestui subiect al discriminării în cadrul Consiliului din luna octombrie. Ne așteptăm ca dezbaterea să fie una de înalt nivel. Este de asemenea foarte important să putem garanta drepturile tuturor cetățenilor, mai ales în aceste situații atât de uh, spinoase și uh, mă uh, gândesc aici în mod special la Brexit. Uniunea Europeană, în ceea ce o privește, a garantat protejarea drepturilor sociale, a asigurării sociale generale a cetățenilor britanici. Să sperăm că și Regatul Unit va proceda la fel în ceea ce privește pe cetățenii europeni care locuiesc pe teritoriul său. În privința persoanelor cu dizabilități, este esențial ca toți cetățenii să poată să își aducă contribuția la dezvoltarea societăților noastre. Și asta înseamnă, până la urmă, oportunități pentru societățile noastre, persoanele cu dezabilități nu trebuie fi să fie considerate poveri pentru societate. Trebuie să ne preocupe, în primul rând, ameliorarea condițiilor de viață ale acestor categorii de oameni. O să de categorii de discriminare. Trebuie să ne asigurăm că directiva uh, de resort să se aplice într-un mod cât mai eficient pentru a se putea garanta servicii pe piața muncii atât pentru cetățenii cu dizabilități, cât și pentru cei cu mijloace limitate. Vă amintesc că va fi organizată și o dezbatere la nivel de Consiliu pe marginea acestui subiect în 26 octombrie. Dacă îmi dați voie, aș mai spune câteva cuvinte în încheiere. Aș vrea întâi și întâi să mă felicit pentru faptul că sistemul nostru de bunăstare socială reprezintă, până la urmă, un adevărat model care ne permite să garantăm uh, siguranța tuturor cetățenilor și un anumit grad de echitate socială. Trebuie să ținem cont de faptul că fiecare sistem în parte face referire la situații specifice fiecare, fiecărui stat în parte. Prin urmare, nu se poate compara uh, chiar orice cu orice altceva. Trebuie să fim atenți, să dăm dovadă de prudență când trasăm comparații. Însă, este nevoie totuși de o reformă a sistemelor noastre de asigurări sociale. În ceea ce privește mm, locuințele, Vă amintesc că doamna Crista Miconen, colega mea, are competențe în acest sens, care se ocupă și de schimbările climatice și de mediu. În ceea ce ne privește, este foarte important ca situația să fie ameliorată peste tot în Uniunea Europeană pentru uh, persoanele fără domiciliu fix. Trebuie să facem toate eforturile care se impun pentru a le ameliora acestora situația. În privința digitalizării, Digitalizarea reprezintă și aduce cu sine noi posibilități, de pildă pentru a se crea noi servicii sau pentru dezvoltarea unei societăți mai echitabilă. Și evident că susținem acest obiectiv. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii care prezintă risc de a fi discriminați sunt luați în calcul, fiindcă nu putem să lăsăm pe nimeni în urmă. Insist asupra acestui lucru, chiar și în ceea ce privește digitalizarea. Digitalizarea în domeniul uh, Uh, asigurări sociale reprezintă șansa de a dezvolta noi instrumente de o mai bună calitate pentru a aduce, a permite o protejare mai uh, eficientă și mai durabilă pentru cetățeni. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Acum ajungem la a doua rundă de întrebări. Vreau să vă pun în vedere faptul că peste 20 dintre dumneavoastră s-au înscris să ia cuvântul și doresc să pună întrebări oaspeților noștri. Este Ah, deci un număr impresionant. Poate că pe măsură ce discuțiile avansează veți ridica și alții dintre dumneavoastră mână. Vreau să parcurg rapid lista și mai apoi vom stabili și niște reguli. Doamna Schisnel. Under Madame Galvez, Madame Holmes, Madame Gualmini, uh, Madame Saliba, Madame Brunet, uh, Madame Salani, uh, Madame Lenoir, Madame Vedren, uh, Madame Donat, uh, Mr. Canas? Canas? Yes. Uh, Madame Rafaela, uh, Madame Phillips, Madame Zambelli, Madame Lizzie, uh, Mr. Goiking, Madame Zalewska, uh, Mr. Nicolaou, Mr. Patten, and Madame Rondinelli. Anybody else whom I didn't read? Oare am uitat pe cineva? Vă rog. Da, vă avem. Câteva reguli pe care va trebui să le respectăm. Vom parcurge grupurile am să citesc numele câte unui vorbitor pe rând, funcție de grup. Cred, în asemenea, că am putut constata cât e de dificil să respectăm timpul alocat. Mai puțin domnul Willumsen, pe care îl felicit nici unul dintre dumneavoastră nu ați respectat timpul care v-a fost uh, alocat, cele două minute și avem foarte mulți vorbitori înscriși să ia cuvântul. V-aș sugera așadar să respectăm timpul de un minut și uh, jumătate. Sunteți de acord? Vă rog să încercați să respectați timpul alocat. Mulțumesc foarte mult! Vom începe cu primul vorbitor, doamna Schițanal. Și mai apoi este aici nu se află aici. Cindy Franțan, în cazul acesta, va începe și doamna Alves se pregătește. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc ministrilor pentru prezentarea priorităților președinției finlandeze într-un de prima etapă. Am întrebare legată de Brexit. Belgia riscă să fie una dintre țările afectate cel mai puternic de impactul Brexitului. Mă gândesc la 42.000 de locuri de muncă periclitate. Sprijiniți flexibilitatea necesară la nivelul noului fond european la globalizare pentru a sprijini lucrătorii care își pierd locul de muncă din pricina Brexitului. A doua întrebare referitor la uh, lacunele de competențe digitale. Astăzi, SUA și uh, China reprezintă împreună 97% din noua economie digitală. 43% din europeni nu au uh, competențe digitale sau au foarte puține asemenea competențe. Care sunt uh, măsurile concrete pe care vreți să le propuneți pentru a trata această lacună de competențe digitale și pentru a asigura cel puțin același nivel de drepturi sociale pentru lucrătorii la nivel de platforme sociale ca și cei care lucrează în alte, pe alte căi? Mulțumesc! Great, that was the last. Mulțumesc. Ați respectat și timpul alocat. Doamna Lina Galvez, aveți cuvântul și se pregătește doamna Silvi Brune. For your interventions and Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă urez toate cele bune pentru președinția finlandeză. Ați vorbit uh, despre faptul că omul trebuie să fie în inima politicii sociale și trebuie să avem și răspunsuri inclusive. Și uh, sunt de acord. Însă în ultimul an, uh, direcțiile de politică ale Comisiei au dus la creșterea inegalităților, a precarității ocupării, a diferitelor servicii sociale care au uh, dus la creșterea injustiției sociale. Am o întrebare legată de semestrul european. Se prevăd numere mari de persoane care să facă multe analize legate de uh, ceea ce pot statele să facă și ceea ce nu, însă aceste analize conțin o serie întreagă de preasumții care nu sunt întotdeauna sprijinite de date concrete. Sunt mai degrabă adeptă a datelor științifice și aș vrea să vă întreb dacă veți fi vigilenți în privința faptului că de sociale este inclus așa cum se cuvine în semestrul european, fiindcă 14 din 20 de puncte ale pilonului nu sunt corelate cu indicatori de pe, de pe tabela de marcaj și restul uh, sunt, dar doar în mod parțial. Mulțumesc, doamna Silvii Brune. Și doamna Filip se pregătește. Intervenție fără microfon. Doamnelor și, doamne și domnule ministru, mulțumim, mulțumim pentru prezență. Am vorbit despre problema decalajului important între competențele pe care le cere piața muncii și respectiv uh, cele pe care le-au anumiți uh, solicitanți de ocupare. Voiam să mă refer la niți, la tinerii care nu au niciun loc de muncă, nu se află în formare, nu se află uh, într-un program de educație. Peste un milion de oameni în Franța, ce măsuri vreți să adoptați pentru această categorie socială? În programul uh, președinției finlandeze vorbați despre modelul superuniversităților. Mi se pare un lucru foarte interesant. Mă întreb dacă nu am putea să trimitem și noi tineri uh, lucrători în formare uh, continuă, nu neapărat formare strict inițială. Mulțumesc. Doamna Philips are cuvântul. Domnul Golchin se pregătește. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vă urez toate cele bune de-a lungul președinției Finlanda, ca atare beneficiază și a stabilit, de fapt, obiective foarte uh, ambițioase uh, neutralitate carbonică până în 2030. Sunt lideri uh, de, de fil în acest sens și trebuie să facem mai multe în toată Europa pe acest plan. Putem cu noul acord verde, însă tranziția este esențială pentru toate astea. În privința ocupării forței de muncă, ce ați propus pentru a se putea obține o tranziție echitabilă și vă veți referi la toate astea în mod mai detaliat cu ocazia summitului din toamna anului acestuia. Mulțumim foarte mult, domnul Corkin, și se pregătește doamna Șaibi. Ja, schönen guten Tag. Äh, ich bedanke mich. Bună ziua. Vă mulțumesc și eu pentru prezentarea dumneavoastră. Eu sunt destul de dezamăgit de ce am auzit, pentru că am auzit multe cuvinte goale, lucruri care nu înseamnă nimic, justiție socială, da, foarte bine, dar concret ce înseamnă asta? Formarea tinerilor, am nevoie să aud uh, ce înseamnă asta concret, implicarea dumneavoastră care este. Vorbim despre uh, Domeniul social, ați vorbit uh, o singură dată despre noțiunea de familie. O singură dată a apărut familie atunci când ați vorbit despre serviciile sociale. Uh, În același timp, uh, familii, pentru, în, vorbind în numele familiilor germane, mie mi se pare prea puțin pentru că familia este uh, la baza bunei funcționări a societății europene și atâtea familii o duc rău în Europa, așa că eu aș vrea să aud concret de la dumneavoastră ce doriți să faceți pentru familie. Doamna von der Leyen a vorbit și ea despre aceste lucruri. Suntem pentru o alocație pentru copii, o alocație europeană. Dorim să întărim familia pentru că acolo se regăsesc rădăcinile democrației noastre și avem, într-adevăr, uite, o cauză comună de apărat în Europa în familie. Și sunt foarte dezamăgit din nou că v-am auzit vorbind uh, o singură dată despre familie. Vă urez oricum mult succes în președinția dumneavoastră și vom putea să dezvoltăm uh, o, un concept al Europei pentru familii. Mulțumesc! Domnul Elefteri se pregătește, următorul vorbitor Bună ziua, bună ziua tuturor, domnule președinte, domnilor miniștri. Ați vorbit despre chestiunea locuirii Locuirea este o condiție pentru a avea uh, acces la o viață demnă, la incluziunea socială despre care ați vorbit. Pe bună dreptate s-a vorbit despre persoanele fără adăpost. Finlanda este considerată un model pentru numeroase asociații, pentru politica sa de locuire, care le permite uh, persoanelor fără adăpost să aibă acces la o locuință uh, și nu folosește soluția clasică de adăposturi. Aș dori să aflu care este uh, implicarea. Uh, o asociație de profil din Europa uh, a analizat că partea din venitul locuințe, din venitul familiei care este investit în locuință este din ce în ce mai mare și există țări, de exemplu țările de jos, care au o politică voluntaristă în materie de construcție de locuințe publice. Uh, au fost construite masiv locuințe sociale și aceste țări au fost sancționate de către Uniunea Europeană și de comisie care a spus că locuințele trebuie să facă parte dintr-o politică a concurenței, să se bazeze pe politica concurenței. Dar atunci când este vorba despre locuințe Uh, publice uh, nu se pune problema și totuși Uniunea Europeană a spus că este vorba despre o concurență neloială. Așa că aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră cu privire la criza locuințelor care este din ce în ce mai gravă peste tot în Europa. Domnul Nicolau urmează. Se pregătește domnul Canias. Mulțumesc, doamnă președinte. În Grecia și în alte țări europene am avut politici foarte stricte care au trebuit să fie puse în aplicare și în ultimii 8 ani rezultatele au fost 28% reducerea salariilor, 35% uh, reducere a contractelor pe termen nelimitat și un uh, record în materie de șomaj. 40% din tineri sunt șomeri în Grecia. De asemenea, uh, au fost dizolvate complet contractele colective. Deci, în mod evident, pilonul european al drepturilor sociale nu este implementat pe deplin. S-a stabilit într-adevăr un standard minim în ceea ce privește condițiile de trai și s-au creat uh, condiții uh, prin care salariile au fost împinse în jos și chiar dacă publicul s-a scandalizat în urma condițiilor de muncă de la Amazon și de la alte uh, companii multinaționale, am avut un adevărat cutremur uh, recent în Grecia uh, și uh, după cutremur, uh, angajații au fost obligați să intre înapoi în clădirea aceea și să lucreze. Mobilitatea muncii a fost restricționată în multe țări, de asemenea dreptul la grevă a avut de suferit. De asemenea, și serviciile uh, publice în mai multe state membre au fost uh, aproape desfințate. Deci, rezultatul este că trebuie să creștem ocaziile de ocupare. Lucrătorii sunt din ce în ce mai expuși la capriciile angajatorilor lor, deci trebuie să folosim președinția pentru acest lucru. Domnul Canias, aveți cuvântul, se pregătește doamna Holmes. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Noi sprijinim cu toții și există un consens foarte mare în, acest, mare în această instituție că este nevoie de politici cu privire la climă mult mai active. Există și un consens că avem nevoie de o tranziție echitabilă, mai ales pentru regiunile care se bazează pe industria minieră pentru producția de energie. Eu sunt din Bulgaria, o țară care este în tranziție de vreo 30 de ani. Domnul Canev vorbește, îmi cer scuze. Și știu că uh, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, deci aș dori să vă cer măsuri mai concrete în ceea ce privește piața muncii din domeniul extractiv pentru această perioadă de tranziție, dacă tot vorbim despre o tranziție echitabilă. Cred că și Finlanda s-a confruntat cu astfel de probleme în trecut și aveți și dumneavoastră experiența dumneavoastră personală aici. Doamna Alicia Holmes și doamna Alsalani, vă rog să vă pregătiți. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim miniștrilor care au venit să ne facă prezentările. Am două întrebări. O temă de importanță vitală pentru tinerii europeni este situația în materie de ocupare. Avem cea mai bine pregătită generație din istorie, totuși noi tinerii ne confruntăm cu o lipsă mare de ocazii, însoțită de multe ori de locuri de muncă cu condiții precare, prost plătite și în care se abuzează de buna noastră voință și de dorința de a ne începe cariera. Dincolo de garanția pentru tineri, care sunt măsurile specifice pentru a genera ocazii pentru tineri și pentru a opri aceste abuzuri și precaritatea de care suferim. Și în ceea ce privește afacerile sociale, mă refer la persoanele fără locuință care nu au acces la aceasta, la locuință. Uh, Există politici publice în Finlanda care dau rezultate. Acestea sunt uh, uh, politici pioniere în materie de locuire și veți face din acest model o prioritate a dumneavoastră la nivel european? Mulțumesc! Doamna Salani, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi în suedeză de data aceasta. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul și le mulțumesc și domnilor miniștri că au venit și au vorbit despre perspectivele președinției finlandeze. Ați uh, răspuns deja la foarte multe întrebări. Este foarte bine să trecem în revistă uh, tot, toată garderoba înainte de a ne cumpăra haine noi. Trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție și care s-au dovedit pentru înainte de a încerca noi metode. Știu foarte bine că mulți cetățeni uh, nu se simt reprezentați de către Uniunea Europeană, ori Uniunea Europeană trebuie să consolideze uh, reprezentarea cetățenilor și votul acestora. Deci, cum dorește președinția finlandeză să uh, vegheze la implementarea acestor propuneri pe care le face? Cum, cum veți face uh, Uh, pentru a aplica această economie a bunăstării în beneficiul tuturor cetățenilor. S-au spus foarte multe, adică trebuie să combatem xenofobia, rasismul la locul de muncă. Uh, rasismul clar nu-și are locul în Uniunea Europeană și cred că sunteți de acord cu mine. Doamna Lizia are cuvântul, doamna Sales, ca se pregătește. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim ministrilor finlandezi pentru prezentarea priorităților lor pentru următoarele șase luni. În ceea ce privește pilonii pe care se va baza președinția finlandeză, ați vorbit foarte interesant despre această tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic, ținând în același timp cont de digitalizare. În ceea ce privește președinția, doriți să garantați o tranziție echilibrată care să protejeze lucrătorii în cadrul acestei tranziții? Cum veți ajuta aceste persoane? Apoi, cum doriți să însoțiți această tranziție? Adică cum o veți finanța? Cum veți garanta această tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic? Apoi, IMM-urile. Ele nu au instrumentele necesare pentru a face față acestei tranziții. Cum veți gestiona crizele în materie de ocupare care vor uh, apărea în urma nevoilor mărite de competențe tehnice și digitale? S-a constatat că există concurență neloială din partea țărilor terțe. Ce veți face în acest, uh, în acest sens? Uh, vor exista repercusiuni în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor în urma crizei climatice? Mulțumesc, doamna Zalesca are cuvântul. Domnul Patton se pregătește. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc miniștrilor care uh, ne-au prezentat prioritățile președinției finlandeze. Domnule ministru, ați spus pe bună dreptate că președinția finlandeză va dura trei luni, pentru că totul depinde de instalarea Comisiei Europene. Deci mă aștept la o activitate intensă în aceste trei luni. Ce părere aveți despre bugetul care a fost propus de către actuala comisie? Știți că Parlamentul European a respins propunerea de buget Cum poate fi modificat, deci, acest buget? Cum putem ajunge la un acord? Și apoi, revoluția 4.0, revoluția tehnică și tehnologică. Domnule ministru, ați vorbit despre noile competențe care trebuie dobândite, Până acum, formările și actualizările de competențe au fost uh, insuficiente, deci vreau să vă întreb care este soluția pe care o propuneți, astfel încât mai ales adulții să poată dobândi noi competențe care le vor fi necesare pentru a face față acestei revoluții digitale. Apoi, strategia 2020 pe care am adoptat-o deja. Aceasta prevedea că vor fi foarte mulți oameni care vor absolvi învățământul superior, dar uităm de persoanele care au o diplomă intermediară. Cu ele cum rămâne? Și acum uh, încerc să mă încadrez, deci voi uh, încheia. Domnul Paten urmează. Um, mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. M-a derutat răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește uh, întrebarea uh, cu privire la Brexit și drepturile cetățenilor după acesta. Regatul Unit a spus că va proteja drepturile celor 3,2 milioane de cetățeni europeni din Regatul Unit și ați sugerat în răspunsul dumneavoastră că și Europa va face la fel. Vă rog să clarificați. Apoi, Aș dori să gândiți în termeni mai ampli cu privire la Brexit și cum s-a ajuns aici. Există foarte multe motive pentru care s-a întâmplat, dar uh, motivele includ și un flux ne uh, stăvilit de migranți înspre, un, înspre Regatul Unit. Oamenii au crezut că și-au pierdut locurile de muncă din cauza migranților și că au existat costuri foarte mari în materie de costuri sociale, beneficii sociale, ajutoare sociale, îmi cer scuze, uh, în economia britanică. Doamna von der Leyen a spus că lumea are nevoie de mai multă Europa, a vorbit despre un salariu minim european, de o piață a capitalurilor unică, de uh, o uh, bază de impozitare comună pentru corporații și așa mai departe. Vă rog să vă gândiți la asta. Mie mi se pare că există diferențe foarte mari între uh, țările membre, între Grecia și Germania, între Est și Vest. Sunteți de acord că aceste politici verticale de sus în jos nu funcționează? Nu există nu, nicio corelație între performanță și uh, uh, fondul social european. Sau cheltui 20% din acest fond în Spania și tot o treime din tineri sunt șomeri. Așa că vreau să întreb dacă președinția dumneavoastră va da prioritate statelor membre în fața instituțiilor europene. Mulțumesc! doamna Ann Sander și doamna Coalmini se pregătește. Mulțumesc, doamnă președintă, domnilor miniștri. Este cald astăzi la Bruxelles și peste tot în Europa. Nu aici, în această sală. Și atunci când este căldură, au loc incendii peste tot în Europa. Așadar, avem nevoie de pompieri și mai ales de pompieri voluntari care um, sunt primii, mai ales în zonele rurale, care uh, sunt în prima linie atunci când salvează cetățenii. Pe lângă acest sistem pe bază Însă acest sistem, pe bază de voluntariat, um, este pus sub semnul întrebării de Curtea de Justiție, care um, poate, care consideră că timpul de lucru acest, al acestor voluntari poate să fie asimilat timpului de lucru, încălcând astfel, astfel directiva în ceea ce privește timpul de lucru, punând în pericol astfel acest sistem pe bază de voluntariat. Aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră și aș vrea să știu cum puteți să ajutați statele membre pentru a vedea cum se poate adapta soluția astfel încât acest sistem să, să poată fi păstrat peste tot în Europa. Mulțumesc! Doamna Gualmini, aveți cuvântul. Doamna Lenoir se pregătește. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am o observație generală și două întrebări. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult cadrul general pe care l-ați schițat uh, amândoi. Condiții sociale și bunăstare socială, da, acestea sunt condiții prealabile pentru creșterea economică. Trebuie să meargă mână în mână cu aceasta. Și după cum a spus doamna Peconen, fericirea nu este doar pentru cei puțini, ci pentru cei mulți, deci să ținem minte acest lucru. În prima întrebare pe care o am, ați vorbit despre persoanele vârstnice. Vă rog să fiți mai precisă. Am vorbit mult despre garanția pentru copii, dar știm că populația Europei îmbătrânește, așa că eu vreau să aflu ce măsuri uh, doriți să promovați pentru îmbătrânirea activă și pentru protecția vârstnicilor. A doua întrebare este legată de egalitatea de gen. Există câteva recomandări europene pentru reducerea uh, decalajului uh, de salarii și pentru îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea familială. Așa că vă rog să fiți un pic mai precisă și să ne dați câteva exemple. Mulțumesc! Doamnă Lenoir, aveți cuvântul și doamna Zambeli se pregătește. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, domnilor miniștri. Salut ambiția dumneavoastră pentru a crea o piață a muncii mai favorabilă incluziunii și mulțumesc că ați vorbit despre persoanele cu dizabilități. Munca le asigură un venit, însă este mai greu pentru aceste persoane să aibă acces la piața muncii. Și, de asemenea, și pentru persoanele care au suferit tratamente care le-au lăsat sechele fizice și psihice, de exemplu în urma chimioterapiei. Există deja lucrări pe această temă, mai ales um, cea a, munca Agenției Europene pentru Reinserție după uh, suferirea de cancer sau uh, după un accident sau boală. V-ați gândit deja să țineți cont de această muncă deja efectuată a acestor agenții și ce întrevedeți că veți face pentru a uh, adăuga la aceste concluzii. Mă bucur foarte mult că aflu că există această conferință a președinției finlandeze în ceea ce privește uh, cancerele profesionale la Helsinki, dar ea are loc în timpul unei sesiuni plenare de la Strasburg. Deci îmi pare rău pentru asta. Vă mulțumesc. Zambelli, floor is yours and please... Doamna Zambelli, ia cuvântul și doamna Rondina mi se pregătește. Bună ziua, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc președinției finlandeze a Consiliului pentru prezentarea programului de lucru pentru următoarele șase luni. Nu am văzut uh, însă printre priorități uh, nimic despre protecția minorilor, un subiect drag mie, mai ales în ceea ce privește uh, tinerii dezavantajați. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui caz care a zguduit Italia de curând, în regiunea Emilia Romana, în localitatea Bibiana, unde Uh, politicieni, uh, lucrători sociali și uh, medici specializați în psihologia copilului au expus abuzurile la care sunt supuși acolo copii um, care au fost condiționați și uh, um, pregătiți din punct de vedere uh, psihic pentru a fi uh, smulși de lângă familiile lor. Ca mamă sunt șocată și furioasă și cer președinției finlandeze să adauge listei de priorități a uh, președinției Doamna Zambeli, puteți uh, să abordați uh, uh, invitații noștri poate după ședință în bilateral, dar acum este incorrect față de colegi să faceți um, acest lucru. Se pregătește doamna Vedren. Ia cuvântul doamna Rondinelli. Mulțumesc uh, și eu uh, președinției finlandeze pentru că ne-a prezentat prioritățile pentru următoarele șase luni. În legătură cu ceea ce ați uh, menționat, aș vrea să întreb, să, să pun două întrebări am uh, reușit în Europa să depășim ani uh, și ani de austeritate care au afectat uh, foarte multe state europene foarte mulți cetățeni europeni au suferit, iar mulți dintre aceștia încă nu au reușit să revină la nivelul de trai anterior crizei. Aș vrea să știu că președinția finlandeză se, ocu- se va ocupa de um, eliminarea distorsiunilor de pe piața muncii, de pe, din, din piața unică europeană? Competitivitatea se poate asigura și uh, prin uh, și uh, competitivitatea nu exclude măsuri de protecție socială, nu exclude asigurarea unui, uh, unor condiții egale și a echității uh, pe piața muncii. Doamna Vedren, um, vreau să vă pun o întrebare în legătură cu Fondul European pentru uh, adaptare la globalizare. Vreau să știu dacă uh, doriți, așa cum vrea și Parlamentul, să uh, creșteți sumele alocate. Cum vă gândiți să favorizați pilonul social în acest context? Domnul Saliba urmează și doamna Donat se pregătește. Mulțumesc, domnul ministru, pentru prezentări. Vă urez succes cu președinția Consiliului. Cam 25 de milioane de copii, de minori sub 18 ani, trăiesc în risc de sărăcie și excluziune socială. Din păcate, acesta este un cerc vicios. Acești copii vor deveni curând adulți, vor avea la rândul lor copii care și aceștia vor trăi în aceleași condiții. În urmă cu o săptămână, în discursul de deschidere al președinției, v-ați angajat să porniți un program de garantare pentru copii, un program pe care familia mea politică îl susține. De aceea vreau să știu dacă președinția finlandeză are intenția de a promova această inițiativă în uh, Consiliu. Dacă ați început discuții cu statele membre pentru a vedea care ar putea să fie reacțiile la o astfel de inițiativă. Avem nevoie de acest fond pentru a ne asigura că fiecare copil din Europa care trăiește în risc de sărăcie sau excluziune are acces la drepturi fundamentale precum uh, îngrijire medicală și educație. Cred că trebuie să ne unim, uh, indiferent de culoarea politică, pentru a promova acest program. Doamna Donald și se pregătește domnul Caras. O să vorbesc cu ungurește dacă nu vă deranjează. meg. Uh, Două întrebări aș avea. Ați uh, spus că președinția finlandeză are ca prioritate uh, echitatea socială. De la tratatul de la Roma din 57 se tot vorbește despre uh, um, salarii uh, egale între uh, femei și bărbați. Cum vede președinția finlandeză pașii următori? Cum crede că va putea progresa? Cum crede că va putea să deblocheze directiva aflată în negociere? Pe de altă parte, mobilitatea și accesul la um, locurile de muncă pentru lucrători înalt calificați. În unele state membre, um, acești lucrători înalt calificați emigrează din uh, lipsă de condiții la locul de muncă. Uh, de exemplu, este foarte greu să asigur calitatea serviciilor medicale din cauza că doctorii emigrează. Ce, ce puteți face în acest sens? Domnul Jordi Canias. E ușor să te pui de acord atunci când ce convii nu te uh, lucrurile pe care le, le aprobi nu te angajează cu nimic. Uh, am auzit că se promite un salariu minim european, garanția pentru copii, asigurări sociale europene. Uh, și v-am ascultat și pe dumneavoastră și mi se pare că angajamentele pe care vi le luați sunt în același sens. Așa că poate că ar trebui să ne punem de acord pe obiective comune pentru a lupta împotriva acestei uh, idei de Europa um, Uh, care dorește să știrbească din drepturi și să creeze incertitudini. Mm, aș dori să aflu ceva foarte simplu de la dumneavoastră și care să fie însoțită de un angajament care uh, să meargă pe cele trei sau șase luni pe care le avea la dispoziție. Președinția finlandeză promite să garanteze construcția unei uh, Europe mai echitabile și mai juste. Doamna Rafaela, da, mulțumesc uh, oaspeților noștri. Mă bucur că președinția finlandeză consideră că Europa nu uh, își poate permite să piardă capitalul uh, uman Totuși, în societatea noastră există încă foarte mulți uh, oameni um, um, discriminați, excluși, um, tinerii în special au nevoie de atenție și în programul de președinție noastră se vorbește despre șanse egale. Aș vrea să știu, deci, ce măsuri propuneți concret pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc. Acum o întrebare importantă. Am uh, sărit pe cineva, am uitat pe cineva dintre cei uh, înscriși la cuvânt, cineva care dorea să vorbească și nu a vorbit până acum? Nu. Mulțumesc. Iată, deci, uh, a doua rundă de răspunsuri. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate întrebările colegilor europarlamentari uh, sunt uh, interesante, uh, pun probleme importante și arată cât de bine informați sunteți. Am să mă refer întâi la um, fondurile europene, apoi vor, voi vorbi despre creșterea economică și um, protecția socială, locurile de muncă, aptitudini și așa mai departe. Brexit este, desigur, subiectul fierbinte la ordinea zilei și un lucru care ne preocupă profund. E adevărat că mobilitatea, libera circulație între Uniunea Europeană și uh, Marea Britanie va fi împiedicată odată cu un Brexit uh, dur. Regulile se vor schimba probabil de la 1 noiembrie. Am vorbit cu colegii mei de la um, care se ocupă de relații externe și mi s-a spus că se fac pregătiri pentru această uh, schimbare. Ce privește Fondul uh, European pentru Adaptare la Globalizare, Consiliul a ajuns deja la o uh, abordare generală cu privire la acest fond și să, uh, uh, ideea principală este că uh, acordurile uh, comerciale pe care uh, Uniunea le încheie pot uh, să aibă o contribuție la creșterea acestui fond. Important este ca uh, banii alocați acestui fond să poată fi mobilizați uh, în funcție de o listă de uh, priorități. Vedem uh, vorbeam uh, cu uh, doamna Van der Leyen uh, despre utilizarea justă a acestui fond, dar uh, nu este unicul instrument. Putem avea și Uh, uh, contribuții sau o combinație de fonduri, fondul de dezvoltare regională, de exemplu. Trebuie însă să încheiem uh, negocierile pentru cadrul financiar multianual. Pe de altă parte, Fondul Social European și Fondul Social Plus rămân instrumente importante Consiliul discută acum uh, propunerile Comisiei pentru crearea acestui instrument și sperăm să putem încheia curând uh, negocierile pentru a asigura și flexibilitate și echitate în utilizarea banilor. Vom începe curând uh, negocierile cu Parlamentul, cât de curând posibil adică în următoarele luni. Digitalizarea a fost menționată și modificările pe care le aduce pe piața muncii. Vă duc aminte că în urmă cu două săptămâni la Consiliul EBSCO s-a abordat problema semestrului european și s-a stabilit că trebuie uh, investiții, e nevoie de investiții în, domeniul formării profesionale. Pentru a combate ideea că digitalizarea este o amenințare la adresa economiei europene. Până la urmă, digitalizarea este inevitabilă, ne înconjoară și uh, face parte din toate aspectele vieții noastre. La întâlnirea de care vă spuneam, uh, ne-am uh, aplicat asupra detaliilor uh, semestrului european și în special asupra dimensiunilor sociale. Nu mai vorbim doar de creștere economică. Trebuie ca această creștere economică să se reflecte în viața de zi cu zi, să se reflecte în nivelul de trai al cetățenilor. Noi suntem uh, uh, apărători fervenți ai uh, elementelor uh, uh, sociale care țin de semestrul european. Consiliul uh, EPSCO, care în curând va deveni uh, EPSCOFIN, dacă îi putem spune așa, în glumă, uh, Um, am stabilit că trebuie consolidată cooperarea pentru a consolida pilonul social al semestrului european. E nevoie și de o strategie în domeniul formării profesionale pentru a putea ține cont de toate schimbările implicate de, digitali- de digitalizare. Acum, în legătură cu drepturile lucrătorilor. S-a vorbit despre acea inițiativă vizând uh, salariul uh, minim sau venitul minim. Doamna van der Leyen a preluat această idee și noi am vrea să promovăm acest uh, dosar. În prezentarea sa, doamna van der Leyen a vorbit despre două posibilități. Una, fie condiții mai bune de muncă, fie un uh, salariu minim unic la nivel european. Și acum uh, o să vorbesc despre șomaj. E clar că în rândul tinerilor șomajul este prea ridicat Uniunea însă a început deja să ia măsuri pentru combaterea acestui fenomen, pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri. Și noi uh, încercăm să luăm anumite măsuri. Garanția pentru tineri este unul din instrumentele pe care doamna Uh, van der Leyen îl consideră un uh, instrument ce trebuie permanentizat. Pentru noi, această garanție pentru tineri face parte din uh, inițiativele ce garantează servicii uh, mai bune pentru tineri și uh, asistență în uh, găsirea unui loc de muncă. Aș vrea să mulțumesc colegii din Suedia care s-a referit la rasism și xenofobie. Acest, uh, această atitudine este interzisă pe uh, piața muncii, dar trebuie să luăm și măsuri concrete pentru ca rasismul să dispară cu desăvârșire. Și vom aborda acest lucru în concluziile Consiliului pe care le vom adopta la următorul Consiliu EBSCO. Vă mulțumesc și sper că sunteți mulțumiți cu răspunsurile mele. Uh, mulțumim foarte mult, domnule <coughs> ministru. Doamnă ministru, acum aveți dumneavoastră cuvântul pentru a răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru ansamblul întrebărilor, toate foarte bune. Am să încerc să răspund majorității dintre acestea cât mai rapid cu putință, având în vedere faptul că, cu ocazia prezentării mele, am uh, făcut uh, referire la o sumă din elemente, am încercat să fiu cât mai exhaustivă, am făcut-o și cu ocazia răspunsurilor pe care le am dat la prima serie de întrebări care mi-au fost adresate. Revin la semestrul european. Este clar că trebuie să ținem cont de intențiile Comisiei. Semestrul european trebuie să evolueze pentru a ne putea permite să implementăm pilonul drepturilor sociale. S-a evocat și problema celor fără adăpost, încă o dată. Am indicat și anterior că competențele Cristian Meconen include această problematică, nu a mea personal. Este limpede că această problemă este cât se poate de neplăcută și uh, informațiile vehiculate în acest sens uh, îngrijorătoare. Sper că vom găsi o soluție. Nu știu în ce măsură va putea să existe un acord între uh, Comisie și Franța pe marginea acestei probleme pentru a se putea soluționa uh, problematica celor fără adăpost. Ați fost uh, mulți și cei care ați evocat o serie întreagă de probleme, de uh, deficiențe ce există actualmente. Uh, ne aflăm însă într-o etapă strategică și uh, asta și explică și existența acestor discrepanțe, acestor lacune, lipsa de informații de care uh, care ne confruntăm actualmente. Vom încerca însă pe viitor să trecem rapid la treabă și să colaborăm cu Comisia în strânsă uh, colaborare și cu uh, Croația și Germania. Pot să vă asigur că vă vom transmite elemente cât mai concrete pe viitor pentru a vă indica uh, cum vom procede la fapte în privința elementelor strategice evocate azi. Bunăstarea este un alt lucru foarte important, promovarea acesteia. Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a concretiza toate aceste promisiuni. Nu o să putem face absolut tot singuri, este absolut clar. Avem nevoie de uh, sprijinul statelor membre, de sprijinul Comisiei, dar și de sprijinul dumneavoastră pentru a putea uh, garanta uh, bunăstarea uh, tuturor în întreaga Europa. Spuneam uh, la început, când am răspuns primei serii de întrebări, uh, câte ceva despre Brexit și despre regulamentul existent în privința aceasta de la începutul anului și care garantează drepturile și uh, elementele ce țin de asigurările sociale pentru cetățenii britanici, chiar și în cazul unui uh, hard Brexit, așa cum menționasem adineauri. Asta, asta fiind zisă, vorbim despre situația persoanelor vârstnice E clar că e nevoie de îngrijiri speciale pentru această categorie de populație, însă, din nou, e vorba despre competența statelor membre când vine vorba despre acest subiect. Ceea ce noi putem face este să acționăm uh, în uh, perimetrul propriilor noastre state membre. În privința egalității, toate aceste chestiuni îmbracă o importanță deosebită. Ministrul lungvint e uh, responsabilul de resort mm, la noi în cadrul Consiliului se va purta o dezbatere politică pe marginea acestei teme, dar asta va avea loc în luna decembrie. În privința cancerelor profesionale, care reprezintă o cauză uh, importantă de mortalitate în uh, Europa, aproximativ 100.000 de decese în fiecare an fiind imputabile acestora. Este o cifră foarte ridicată și un motiv demn de îngrijorare. Deci trebuie să continuăm și să revizuim și pe viitor diferitele limite existente în acest sens, de pildă cele aplicabile diferitelor profesii. Trebuie să stabilim valori limită concrete pentru a se evita uh, noi decese pe viitor din pricina cancerelor profesionale. Vă mulțumesc! Iată, a venit uh, timpul să ne luăm rămas bun de la uh, onorabilii noștri oaspeți. Uh, vreau să vă mulțumesc foarte mult că ne-au fost alături astăzi și că au răspuns întrebărilor noastre. Dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru întrebările foarte bine țintite pe care le-ați adresat, care sunt o mărturie a interesului nostru cât se poate de puternic în ceea ce privește cooperarea cu președinția finlandeză. Vreau să vă mulțumesc în numele nostru al tuturor mult succes de-a lungul acestui mandat. Vă stăm la dispoziție pentru cooperare pe toate planurile. Vă mulțumesc! Un vot în plus de la Renew, uh, probleme tehnice, vă rog să ne ajutați. Poate puteți ocupa încă un loc. Deci Renew are un vot în plus. Un vot excedentar. Acum este în ordine, votul s-a încheiat. Rezultatul este pentru 43 împotrivă 3 3 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, corigendumul a fost uh, aprobat. Următorul punct, dacă îmi permiteți, aveți oare sugestii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 voiam să vă spun că nu mi-am depășit timpul, că n-am depășit timpul care mi-a fost alocat. Fiindcă, în timpul intervenției mele, uh, mi s-a luat un, o jumătate de minut. Așa este, aveți dreptate. A existat o mică problemă și uh, aveți uh, dreptate. Remarca pe care ați formulat-o, îmi cer scuze nu s-a afișat uh, cronometrul real. Era vorba despre un minut și jumătate, nu despre trei minute în intervenția dumneavoastră. Vă rog să ne acceptați scuzele. Um, privința următoarelor reuniuni. Cea din 2 septembrie a fost anulată, după cum probabil toată lumea știe. Următoarea ședință va avea loc în data de 3, de la ora 9 dimineața. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Vă doresc o zi uh, minunată.